Reluăm sesiunea plenară. Procesul verbal al ședinței de ieri este disponibil dacă există obiecții, vă rog. Văd că nu este cazul. Considerăm astfel adoptat procesul verbal. Trecem acum la dezbaterea privind uh, încălcarea drepturilor omului, democrației și statului de drept. Mai întâi cazul Azerbaidjanului. Uh, în speță cazul Rafik Taghi și am plăcerea să dau cuvântul colegului Tanok. Domnule președinte, cazul tragic al lui Rafik Taghi este simptomatic pentru situația drepturilor omului în Azerbaijan, stat membru al Consiliului Europei. Uh, acest uh, Rafik Taghi a publicat un articol conform cărora uh, anumite, uh, aplicarea anumitor norme islamice ar fi detrimentale pentru situația de acolo. În consecință, uh, acest trafic tagi a fost maltratat, bătut și până la urmă ucis. Se este foarte clar că acest, această ucidere a lui Rafik Tagi a fost uh, comandată, cu toate că nu există încă consecințe de nicio culoare. Autoritățile însă n-au condamnat uh, fatwa uh, în numele care a fost ucis și nici aceia care au fost făptașii nu au fost până, atunci, până acum aduși în justiție. Uh, salutăm, eh, chiar dacă se întâmplă cu mare întârziere, inițierea unei anchete eh, eh, penale în acest caz și solicităm din partea autorităților azere să aducă în fața justiției și să judece în standarde internaționale făptașul sau făptașii. De asemenea, solicităm să fie depuse și prezentate cu acces liber toate probele care se vor aduce în acest caz autoritățile azere s-au folosit de uh, dreptul penal uh, pentru a uh, stârni o discuție despre religie și astfel de comportamente condiționate religios. Important este însă ca libertatea de credință și libertatea religioasă să poată fi păstrate. Mulțumesc. Doamna de Kaiser, un minut și jumătate. Aș vrea să comentez un text, domnule președinte. Citez. O mare fericire va fi oferită de Allah celui care va executa sentința care face plăcere musulmanilor. Inamicii islamului trebuie să, întreagă, trebuie să înțeleagă că nimeni nu va putea denigra valorile islamului, să execute intrigile imperialismului și sionismului și toți cei care își trădează religia vor muri aduc un uh, omagiu poporului Azerbaijan și Ayatollahului Khamenei care a emis fatwa împotriva uh, lui Kp. Acest text a fost uh, publicat de Sheikhul Fazen Karami a doua zi după uciderea lui Rafik Taghi. Și trebuie să spunem că nu acesta este islamul pe care îl apărăm noi în acest Parlament. Nu aceștia sunt prietenii islamului, pe care i-am ascultat la ceremonia de decernare a premiului Saharov. Și dacă cerem autorităților iraniene, autorităților uh, din Baku, să condamne această fatwa, trebuie să spun de asemenea că noi aici în Parlament condamnăm cu toată forța această uh, tulburarea islamului pe care o vedem aici. Noi vom apăra întotdeauna un islam moderat și care respectă libertățile, în timp ce în ce privește autoritățile Azerbaijanului, evident ele nu s-au implicat deloc în acest caz de crimă. Așteptăm de la ele o condamnare fermă și o pro- protecție a domnului Saga Doglu, care și el este acum în pericol. Vă mulțumesc, îmi cer scuze că am depășit un pic timpul. Mulțumim, doamne de Kaiser. Ați vorbit exact că, atâta cât să se poată pregăti domnul Tavares desde novembro passado rafik tagi scriitor Mulțumesc, domnule președinte. Pe 10 decembrie, Rafik Taghi, scriitor și ziarist, uh, Taghi a scris un articol Iranul și inevitabilitatea globalizării, care a criticat deschis pe președintele Ahmadinejad. Ca reacție la publicarea acelui articol, Marele Ayatollah a declarat o fatwa cerând uh, asasinarea acestuia și după 9 zile a fost atacat cu un cuțit, a supraviețuit și până la urmă a decedat pe 29 noiembrie. Rafik avea perfectă dreptate. Islamul este o religie milenară care este discreditată de oameni precum Ahmadinejad. Cultura arabă pe care o admirăm cu toții e un lucru diferit. Convergența dintre cultura azeră și cultura persană dateze de mii de ani. Să sperăm că noul statut de membru nepermanent al Consiliului de Securitate ONU va duce Iranul să întreprindă pași cum ar fi abolirea pedepsei cu moartea și încălcările barbarice sistematice ale drepturilor omului împotriva azerilor din interiorul și din exteriorul țării. Desigur că nu e suficient doar să sperăm, nu putem doar să înaintăm rezoluții. La ultima sesiune parțială am spus că erau companii europene care ajutau autoritățile iraniene să cenzureze internetul sau să bruieze emisiile opoziției din Iran. Trebuie să condamnăm aceste companii uh, europene, pentru că altfel nu are sens. Mulțumim, doamna Macovei, un minut

Mulțumim, doamnă Macovei. Urmează doamna Schalke un minut și jumătate. President, Commissioner colleagues. Mulțumesc. Mulțumesc. Rafik Taji a fost asasinat după ce și-a exercitat dreptul uh, uman la libertatea cuvântului important să fie anchetat și autoritățile azere să facă acest lucru în mod independent și credibil. Există și o nevoie clară de a uh, ne ocupa de fatua emisă după articolul critic al lui Taki a fost emis de un cleric iranian și n-a fost condamnat suficient. Trebuie să arătăm clar că nicio fatwa nu poate niciodată să fie legitimată ca permis de omor, de ucidere. Este regretabil că autoritățile azere nu au condamnat această fatwa mai ferm și în public și că siguranța lui nu a fost garantată. Pe lângă ancheta pe care o fac autoritățile azere, trebuie să se decidă ce fel de societate doresc să aibă și să creeze omorul, care poate fi etichetat ca doar un incident, a avut loc într-un climat de presiune crescând asupra drepturilor omului, societății civile și partidelor de opoziție, în special partidele liberale. Dacă autoritățile azere nu optează clar atât în literă cât și în practică, în aplicare să adere la angajamentele lor ca membri ai Consiliului Europei și OSCE și altor angajamente internaționale, Uniunea Europeană ar trebui să acționeze în consecință. Avem speranța fermă și încurajăm autoritățile azere să opteze pe o cale pe care să se apropie de o societate mai dreaptă. Nu am foarte mari speranțe în ce privește colaborarea autorităților din Iran și rolul pe care l-a jucat clericul din Iran, dar trebuie, și, trebuie să ne așteptăm mai mult de la autoritățile din Azerbaijan să utilizăm relațiile cu Azerbaijan ale Uniunii Europene pentru presiune. Mulțumesc! Mulțumim, doamna Șache. Uh, și acum, vorbitori în numele grupurilor parlamentare, uh, doamna Tunut Hornstein, PPE. Mulțumesc, domnule președinte. Rafik uh, Taghi a fost un simbol al mass libere din Azerbaijan Acum, organizații neguvernamentale încearcă să uh, desfășoare o anchetă imparțială. Uh, Azerbaijanul este uh, partener în parteneriatul pentru Est și de aceea cred că prin intermediul acestei platforme se poate solicita din partea autorităților azere să coopereze. Este inacceptabil ca uh, uh, Rafik Taghi sau și alții să in, ajungă la pușcărie doar pentru că au organizat anumite uh, întâlniri sau pentru că au uh, chemat uh, publicul pe Facebook și alte rețele de socializare să participe la anumite evenimente. Nu trebuie să permitem ca ă, astfel de fapte să conducă la încarcerări. De aceea, la următorul forum de societate civilă, aș dori foarte mult ca domn, domnul Taghi să primească premiul pentru jurnalism al Parteneriatului pentru Est. Mulțumesc, președinte, dragi colegi, am semnat moțiunea comună Aș fi preferat-o pe cea a socialiștilor pentru că aceasta mi se pare că a mers un pic prea departe. Aș spune uh, de asemenea că o rezoluție în care Iranul este menționat în șase paragrafe ar trebui să se numească altfel. Cazul uh, tragic al lui Rafik Taghi arată probleme grave de interdependență în această regiune. Când vorbim despre Azerbaijan, să nu uităm cine sunt vecinii acestei țări. Avem toate motivele să criticăm situația drepturilor omului în Azerbaijan. Ne-am ocupat de această chestiune de multe ori în Parlament dar uh, ar trebui să susținem de asemenea autoritățile azere în lupta lor împotriva mișcărilor fundamentaliste care încearcă să câștige teren în țară. Această luptă nu este ușoară. Am cerut uh, guvernului azer să facă o investigație completă și să ofere toate informațiile relevante Parlamentului European. De asemenea, cer să se ia toate măsurile posibile pentru a asigura protecția lui Samir Sadadoglu care ar putea fi o altă victimă a clericilor iranieni. În fine, sper că toate aceste probleme vor fi uh, abordate la timp înainte de întâlnirea noastră a Euronest de la Baku. Mulțumim, foarte mult, uh, domnule Vigine. Doamna Vergia, un minut. Merci, Mulțumesc, domnule președinte. Nu o să mă exprim cu privire la asesinarea domnului Rafik Taghi, și nici la situația drepturilor omului din Azerbaijan. Am avut ocazia să fac acest lucru în acest hemiciclu. Aș vrea să exprim vreodată regretul pentru modul în care alegem urgențele, modul în care le tratăm și aș vrea să vorbesc despre situația refugiaților din tabara Ashraf. 3500 de persoane sunt în prezent în această tabără, dintre care 1000 de femei și foarte mulți copii. Statele Unite tocmai a anunțat retragerea trupelor la 31 decembrie 2011. Nu regret acest lucru, dar îmi spun că începând cu acea dată, nicio protecție nu va mai exista pentru refugiații din Ashraf. Ce se va întâmpla cu ei? În timp ce guvernul irachian continuă să-i consideră ca fiind teroriști, ONU, Consiliul Europei, doamna Ashton, cer protecție pentru acești oameni. În altul comisariat, unul spune că are nevoie de timp. De ce? Consiliul de Ministri a refuzat să țină cont de solicitarea doamnei Ashton de a-i primi pe acești refugiați în statele membre. Cred că o să mă opresc aici, domnule președinte, dar cred că încă o dată este regretabil că guvernul francez, cel care a fost în prima linie și regret sincer. Vergia. Mulțumim foarte mult, doamnă Vergia. Până aici a fost uh, vorbitor în numele grupurilor parlamentare. Eh, ne-a mai cerut cuvântul domnul Repo. Un minut. Azerbaidjanissa on lukuisia ongelmia ihmisoikeuksien kanssa. Mulțumesc, eh, domnule președinte. În Azerbaijan sunt multe probleme cu drepturile omului. Eh, Rafik Taki, care a constituit subiectul unei fatwa, a fost ucis pentru ce a spus și pentru credința lui. Eh, așa eh, se impune o investigație foarte clară a acestui caz, dar și a tuturor cazurilor eh, blogărilor, scriitorilor, jurnaliștilor din Azerbaijan, pentru care există sau nu există o fatwa. În 2013, uh, Azerbaijanul va uh, deveni membru al Consiliului de Securitate al ONU. Mă întreb dacă se poate admite un astfel de membru cu un astfel de dosar uh, trebuie să ne angajăm în dialog cu ONG-urile și cu activiști în, de, în ce privește drepturile omului pentru a garanta aceste drepturi și democratizarea țării. Uniunea Europeană trebuie să solicite ca ucigașii care l-au măcerit pe Taki să fie investigați și aduși în uh, fața justiției. Mulțumesc! Mulțumim, domnule Repo. Atât, până aici au fost uh, vorbitorii înscriși pe listă și tre- trecem la intervențiile spontane. Doamna Corula demokratian tila on huolestuttava azerbaidanissa. että islamilaisia arvoja suhteessa Eurooppaan. Era o persoană care a criticat anumite valori islamice față de valorile europene și acesta a dus la o, un asasinat. Era ziua impunității internaționale și tocmai ziua în care ne-am gândit foarte mult la aceste asasinate care nu au fost niciodată clarificate sau soluționate. Rafik Tăgi nu s-a clarificat niciodată, nu s-a găsit vinovatul. Asasinatul este o cale de a restrânge libertatea cuvântului și uneori se plătește cu viața. Uneori aceste acțiuni au caracter sistematic. Care e interesul drepturilor omului dacă se poate acționa așa?

Mulțumesc, doamnă Nicolae, și în încheiere, domnul Pașca. Vă mulțumesc, domnule președinte. Azerbaijan este un prieten al Uniunii Europene, încearcă să se democratizeze, însă influența islamistă eh, din care, care se explică și prin vecinii Azerbaijanului este în curs de intensificare. Acest lucru este uh, dovedit și prin recentul asasinat asupra jurnalistului al cărui caz îl discutăm. Trebuie să facem cumva să convingem populația uh, azeră în legătură cu uh, valorile noastre. Și de aceea acest asasinat trebuie condamnat și trebuie condamnat într-o adresă ad, uh, uh, către uh, guvernul uh, azer. Uh, poate că așa determinăm să coopereze mai bine cu Uniunea Europeană. Mulțumesc! Mulțumim, domnule Pașca. Președintele spune că de, este uh, încheiată dezbaterea. Domnule comisar Almunia, vă dau cuvântul pentru niște remarci de încheiere. Mulțumesc, domnule președinte. Evoluțiile din Azerbaijan în domeniul democrației și drepturilor omului continuă să fie o problemă de îngrijorare pentru Uniunea Europeană. Suntem foarte îngrijorați în legătură cu faptul că în ultimii câțiva ani am uh, observat o tendință de creștere a restricțiilor în acest domeniu. În ultimele luni am uh, fost martorii câtorva acțiuni foarte grave întreprinse de autorități împotriva unor proteste de stradă organizate, precum și împotriva unor încercări de a organiza proteste inspirate de revoluțiile din primăvara arabă. Închiderea activiștilor și alte măsuri represive sunt extrem de regretabile. Această represiune împotriva societății civile merge în paralel cu înrăutățirea condițiilor de liberă exprimare în țară. Spațiul uh, pentru um, media independentă, mass media independente se reduce și în trecutul recent câțiva jurnaliști au fost hărțuiți, au fost uh, atacați fizic sau dați în judecată pe uh, acuzații inventate. În acest context, suntem extrem de întristați de uciderea lui Rafik Taghi pe 23 noiembrie. În timpul uh, ultimei sesiuni a Subcomisiei pentru Justiție, Libertate, Securitate, Drepturile Omului și Democrație, precum și în timpul uh, Consiliului de Cooperare UE-Azerbaidjan, am uh, făcut un apel ferm autorităților azere să facă o investigație rapidă și imparțială în acest caz și să aducă autorii acestei crime în fața justiției. Stimați membri, Uniunea Europeană are o responsabilitate să transmită mesaje clare în ce privește importanța democrației, drepturilor omului și respectului pentru statul de drept, care sunt elemente de bază ale cooperării noastre cu Azerbaijan. Nivelul de ambiție al relației UE cu Azerbaijanul va lua în considerare măsura în care aceste valori sunt reflectate în practicile naționale și în implementarea politicilor doamna vicepreședinte Ashton a avut uh, ocazia să transmită acest mesaj în timpul vizitei sale la Baku. În acest context aș vrea de asemenea să reamintesc declarația comună a summitului Parteneriatului de Est, unde toți participanții s-au angajat să respecte valorile democrației, drepturilor omului, statului de drept și libertăților fundamentale. Și desigur, salut de asemenea rolul Parlamentului European care susține valorile democratice partenerilor noștri din Azerbaijan. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumim foarte mult, domnule comisar Armonia. Eh, au fost prezentate cinci rezoluții, proiecte de rezoluții din partea ECR, a socialiștilor și democraților, din partea ALE, de la PPE.